domnul comisar Stylianidis. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața. Această tragedie ne amintește de provocările cu care se confruntă în continuare Afganistan în contextul instabilității, războiului și conflictelor. Ultimele două săptămâni au arătat că jihadiștii au organizat insurgente, insurgențe în nordul și estul țării. Progresele la care s-a ajuns până acum în drepturile femeilor, drepturile fundamentale și uh, uh, uh, și toate aceste lucruri trebuie recunoscute în Afganistan. Trebuie să ajutăm guvernul afgan pentru a ne asigura că Afganistanul va rămâne o primă agenda internațională. Evoluțiile uh, în zona Kunduz sunt îngrijorătoare pentru noi toți. Atacurile talibanilor au uh, cauzat suferințe civililor în zonă și au dus la o situație umanitară gravă. Situația per total este fragilă și instabilă. Atacul care a lovit uh, uh spitalul MSF din Kunduz a fost o tragedie și uh, e, îmi, îmi pare rău că s-a întâmplat acest lucru. Și în calitate de oficial și uh, trebuie să spun că spitalele sunt uh, protejate conform dreptului internațional, ele nu pot să fie niciodată atacate. 12 uh, oameni din personalul MSF au fost uh, confirmați printre morți, precum și 10 pacienți, între care 3 copii. Acum uh, îi purtăm în gând pe uh, membrii familiilor victimelor și pe uh, colegii celor dispăruți. Ne gândim la cei din Afganistan, la oamenii din Afganistan și din alte zone de conflict din lumea aceasta uh, Uh, care își dedică viața ajutării victimelor războiului, salvării vieților acestora și pe uh, îmbunătățirii uh, condițiilor lor de viață. Médecins Sans frontier lucrează în acest spital în condiții foarte grave și nu doar în Cunduz, în alte locuri. Eu personal am vizitat numeroase locuri care sunt afectate, afectate de criză și este admirabil admirabil devotamentul acestor oameni. MSF rămâne acolo când aproape toată lumea s-a retras. Doresc să le laud munca lor în Liberia, în Guinea și Sierra Leone în uh, timpul crizei Ebola. Acești oameni au dat dovadă de un curaj uh, impresionant și uh, s-au străduit foarte mult să mențină această epidemie sub control. Haideți să vorbim din nou despre Afganistan. Oamenii de acolo uh, suferă din cauza consecințelor umanitare devastatoare în uh, urma trei decenii de război și conflicte. Și alte organizații umanitare merită laudă pentru munca pe care o depun în Afganistan și munca lor nu va fi niciodată suficientă. Parlamentul acesta știe foarte bine ce înseamnă Uh, munca acestor oameni, ce înseamnă, cât de mult înseamnă sprijinul nostru pentru ei și le datorăm foarte multe. Ca și în alte conflicte, um, cei care lucrează în domeniul umanitar au plătit adeseori cu viața. Trebuie să fim foarte categorici și clare atunci când afirmăm că este o nevoie acută să le protejăm viețile și munca și viața și demnitatea pacienților. Această tragedie demonstrează că riscurile pentru civili sunt proporționale atunci când conflictele ajung în zonele în care locuiesc acestea. Trebuie să facem tot ce ne stăm putință pentru a deosebi între ținte militare și civile, inclusiv spitalele. Toate părțile implicate trebuie să respecte uh, Uh, personalul umanitar și medical. Domnule președinte, Shani a spus că forțele afgane sunt obligate să uh, pre- protejeze uh, civilii. El a spus că Uh, toate părțile implicate trebuie să se străduiască să nu folosească ținte civile. În același timp, Comisia pentru Drepturile Omului din Afganistan a cerut o anchetă uh, având în vedere că au existat uh, raportări ale unor crime de război comise de talibani în Kunduz. Comisia aceasta a ă, făcut apel la securitate și organizare judiciară pentru identificarea făptașilor și ă, desfășurarea procesului ă, de justiție. MSF și ONU au făcut apel la o, o investigație independentă. Este nevoie de um, o anchetă transparentă și completă. Uh, este binevenit uh, angajamentul Statelor Unite în acest sens și ne așteptăm la rezultate clare foarte curând. Totuși, această tragedie ne amintește că Afganistanul încă trebuie să uh, iasă la liman după decenii de conflict. Este nevoie să găsească soluții la niște probleme grave cu care se confruntă în continuare. Trebuie să continue eforturile de a implica pe principalii actori și trebuie să aibă o, securitate de, o strategie de securitate revizuită. Trebuie să se concentreze de asemenea și pe autoritățile locale pentru a conecta populația din regiuni cu guvernul. Guvernul afgan a prezentat un plan de măsuri, este nevoie de implementare eficientă. Suntem pregătiți să însoțim autoritățile afgane și poporul afgan în acest proces dificil. Având în vedere ce trebuie să facem pe termen scurt, am evaluat uh, care este nevoia de sprijin umanitar suplimentar. La fel, uh, facem apel la guvernul afgan să faciliteze munca acestor oameni în domeniul umanitar și să-i ajute pe cei strămutați. Avem nevoie de servicii umanitare îmbunătățite și trebuie să evaluăm posibilitatea deschiderii unui coridor umanitar în Kunduz, în provincia Kunduz avem nevoie ca toți actorii uh, interesați să își uh, pună la oaltă eforturile pentru a crea un proces de pace durabil. Pe asta ne concentrăm noi în munca noastră diplomatică, uh, așa cum am discutat cu, la, la conferința la nivel înalt de la uh, ONU săptămâna trecută. UE va continua să lucreze cu uh, Guvernul de Uniune Națională în această perioadă dificilă. Le vom sta alături și mai ales le vom sta alături tuturor afganilor. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule comisar. Urmează oratorii în numele grupurilor. Începe domnul Donjon în numele PPE. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Grupul PPE ține, înainte de orice, să-și exprime condolanțele pentru familiile celor 22 de victime de la spitalul din Cunduz și să condamne acest bombardament asupra căruia trebuie să se facă lumină și trebuie să se impună sancțiunile cuvenite. Această eroare recunoscută deja de comandamentul american după zile întregi de ezitări insuportabile este cu atât mai uh, distrugătoare cât a distrus singura structură medicală performantă din regiunea condus. Și asta în ciuda comunicațiilor fără ambiguitate a personalului uh, organizației în ceea ce privește natura activităților uh, lor. Dar în spatele acestor evenimente tragice există o strategie îngrijorătoare în Afganistan. Talibanii intră în condus, dar și aproape de granița cu Turkmenistanul și în alte trei provincii, și asta arată o tranziție încă și mai dificilă decât cea care a fost uh, anvizajată la retragerea forțelor occidentale. Faptul că acest atac uh, survine într-o regiune care până acum a fost scutită de mișcările insurrecționale uh, arată că amenințarea talibană rămâne în continuare puternică chiar dincolo de fiefurile tradiționale. Și arată de asemenea că securitatea afgană, în ciuda unor programe de pregătire foarte costisitoare și îndelungi, nu au capacitățile necesare pentru a face față singure acestui tip de ofensivă. Fără sprijin aerian american, Kunduzul și alte localități din nordul Afganistanului ar fi și astăzi ocupate de talibani. Trebuie să ne gândim că pe lângă talibani urcă la putere și alte grupuri uh, teroriste. Statul islamic recrutează masiv uh, în rândul uh, populațiilor, mai ales cele mutate din Asia Centrală. Mișcările observate la granița afgano-pakistană arată că procesul de pace este uh, foarte fragil. Avem nevoie de o implicare internațională. Evident, nu trebuie să ne gândim la trimiterea de trupe, dar e nevoie să avem o operațiune cu țările vecine, inclusiv cu China și cu Rusia. Pentru că această contagiune nu poate să le lase indiferente. Ne gândim de asemenea și la o altă criză mai apropiată, dar cred că avem o răspundere deosebită în Afganistan, pentru că multe dintre problemele de astăzi au rădăcini istorice. Trebuie să avem o bază juridică sub egida ONU pentru a putea interveni. Mulțumim, domnule Donjon. Urmează în numele SND Domnul Can, pentru patru minute. Domnule președinte, în numele grupului meu transmit condoleanțe familiile, familiilor și prietenilor tuturor celor care și-au pierdut în mod tragic viața în atacul de la condus. Gândurile noastre sunt alături de aceste familii. De asemenea, salutăm activitățile Medicilor Fără Frontiere care au lucrat cu mare angajament uh, în zonă. De asemenea, salutăm uh, tot personalul medical curajos din întreaga lume care încearcă să salveze viețile celorlalți, uh, chiar dacă uh, viața lor proprie este în pericol. Locația acestui spital a fost de la bun început adusă la cunoștința tuturor celor implicați în conflict. 12 uh, membri ai personalului MSF au uh, decedat în atac uh, și de asemenea 7 pacienți, dintre care uh, 3 copii, 10 pacienți, dintre care 3 copii. Uh, co- acest spital a fost un spital și tocmai de aceea un atac împotriva spitalului este o încălcare a legislației internaționale, oricare ar fi fost uh, circumstanțele. Dată fiind această situație deosebit de gravă, e nevoie de o anchetă promptă, formală și transparentă de asemenea. Uh, independența este de asemenea esențială. Cei responsabili trebuie să fie deferiți justiției. În mod constant vedem că unele dintre atacurile sau uh, acțiunile împotriva terorismului au uh, încălcat legislația internațională autoritățile britanice se uh, fac și ele vinovate de astfel de încălcări. De asemenea, forțele americane adeseori uh, încalcă teritoriul, spațiul aerian pakistanez. Prin urmare, iată, cetățenii se află uh, la mâna, până la urmă, combatanților. Și uh, Genul acesta de acțiuni trebuie să fie combătute. Uniunea de, Europeană trebuie să acționeze, trebuie să pună accent pe drepturile omului și statul de drept. De, de asemenea, bineînțeles, tal, talibanii se fac vinovați de acțiunile lor. Un, un guvern corupt este de, a, de fapt cauza acestor atacuri talibane și este cauza creșterii puterii acestui grup de in, insurgenți. E nevoie de o tranziție politică uh, în adevăratul sens al cuvântului și de asemenea de o stabilizare a situației pe baza atragerii tuturor uh, minorităților, pentru că altfel cu siguranță situația va deveni și mai gravă. Uh, instituțiile internaționale trebuie să promoveze genul acesta de cooperare, uh, cooperare care de altfel este esențială pentru stabilitatea regiunii. Cooperarea cu Pakistanul este deosebit de importantă. Salutăm asistența Pakistanului în procesul de reconciliere și uh, încurajăm îmbunătățirea uh, cooperării între Islamabad și Kabul. Uh, Afganistanul nu trebuie să fie uitat în fața crizelor mai presante cu care ne confruntăm. Salutăm ajutorul uh, oferit în dimineața aceasta cetățenilor din Kunduz. Chiar dacă ne aflăm la mii și mii de kilometri departare, noi, cei din Europa, suntem influențați de creșterea instabilității din Afganistan. Mulți afgani renunță la patria lor trei decenii de conflict au fost suficiente. E nevoie de pace. Statele Unite ale Americii eh, declară că atacul a fost o greșeală, dar acum eh, vin cu patru pretexte diferite pentru acest atac. Tocmai de aceea e nevoie de o investigație independentă. Asta nu doar pentru eh, medicii, medicii fără frontiere din Afganistan, ci pentru medicii din întreaga lume. Trebuie să ne asigurăm că o asemenea tragedie nu se va repeta. Mulțumim, domnule Cal. Urmează pentru un minut și jumătate domnul Demesmacher în numele ECR. Eh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă alătur uh, antevorbitorului meu. În numele ECR aș dori să-mi exprim condoleanțele la adresa familiilor uh, și supraviețuitorilor uh, acestor, acestui atac. Toți facem apel la o investigație uh, uh, cuprinzătoare și independentă. Medicii aceștia și pacienții au fost victimele unui atac asupra unei ținte civile și cred că americanii și armata afgană au făcut uh, o greșeală de judecată pentru că spitalul acela era acolo de ani de zile. Nu putem să acceptăm scuze pentru o asemenea tragedie. MSF a făcut tot ce a putut pentru a garanta siguranța, chiar dacă ar fi fost luptători talibani în acest spital, acuzații pe care MSF le respinge, atunci ar fi trebuit să existe o avertizare prealabilă. Am, a, am asistat la mai multe greșeli de gestiune și această tragedie survine la un an după uh, uh, instalarea noului guvern. Nu avem încă uh, Uh, ministru al apărării. În același timp, am văzut că nu există o forță aeriană care să poată face o diferență și s-a cerut ajutorul americanilor în continuare. Cum se poate că armata afgană trebuie să renunțe la controlul asupra unui oraș într-o, în fața unui rival mai mic? Mulțumim, domnule Demesmacher. Urmează pentru două minute colegul Austrevicius, care vorbește în numele ALDE. Mr. Chairman, Commissioner. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, în numele ALDE, îmi exprim și eu condolențele pentru familiile victimelor din Kunduz. Evident, atunci când au ales un spital dreptțintă, s-a comis o greșeală îngrozitoare, dar motivul acestei strategii este tot uh, neclar. De aceea salut decizia NATO și a autorităților afgane să lanseze imediat o anchetă deplină și imparțială. Ceea ce s-a întâmplat în Cunduz este un accident îngrozitor, dar cu siguranță nu putem să-l vedem drept accident izolat. Prin cucerirea Cunduzului, talibanii au făcut cel mai mare avans militar în ultimii 14 ani. Deja în ultimii șapte sau opt ani, uh, numărul victimelor a crescut de șase-șapte ori. din ce vedem în uh, rapoarte și toate aceste lucruri sunt uh, îngrijorătoare. Talibanii trebuie să fie învinși pentru ca Afganistanul să aibă parte de un nou început. Consecințele lipsei noastre de acțiune nici nu pot fi luate în calcul. Cred cu tărie că nu putem să nu, să ignorăm sprijinul care a fost deja acordat dezvoltării Afganistanului. Ar trebui să fie clar de la bun început că nu putem repeta uh, greșelile din Irak și din Siria. În momentul de față, eforturile noastre în Afganistan par să fie mult prea slabe. Este deci fundamental să păstrăm în continuare progresele făcute pe baza unei strategii coordonate și să implicăm actorii locali uh, și regionali. Acțiunile și măsurile noastre eficiente creează un viitor pentru Afganistan. În, în același timp, confuzia și lipsa de acțiune aduc înapoi trecutul și sunt convins că poporul din Afganistan nu așteaptă cu interes repetarea trecutului. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Austrevicius. Urmează acum, pentru două minute, doamna Conecica, în numele GUE. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, mai întâi de toate, vă mulțumesc că ați fost de acord cu dezbaterea în plenară a acestui uh, subiect. A venit acum uh, timpul să renunțăm la gândirea partidică. Au murit oameni Uh, și acest atac a, a survenit în unul dintre cele mai periculoase state din uh, lume. O oră de bombardament și o oră care a dus distrugerea singurului spital din regiune. În timpul acesta, acestui atac, uh, membrii ai personalului și pacienți, fără, fără protecție, au decedat. Nu există cuvinte pentru a descrie ce s-a întâmplat acolo. Avem de-a face cu o încălcare brutală a legi- legislației internaționale și în loc de scuze venite din inimă, auzim doar pretexte și minciuni. Trebuie să le transmitem condoleanțe familiilor victimelor și mai apoi trebuie să ne asigurăm că o anchetă în adevăratul sens al cuvântului este demarată. Doar astfel putem descoperi cine este vinovatul. Doar așa putem arăta că legislația internațională se aplică tuturor. Nu există duble standarde în uh, cazuri de genul acesta o scuză oficială nu va fi suficientă, chiar dacă va veni din partea unui stat care se consideră a fi gardianul uh, păcii și democrației. Dacă permitem uh, moartea unor pacienți și moartea atroce, uh, atunci uh, și nu găsim vinovați, atunci nu are niciun sens să venim cu legi internaționale. Vreau să transmit condoleanțele mele personalului, familiilor uh, personalului MSF și cer uh, un minut de reculegere în numele acestor decese. Mulțumim, doamnă Conecica. Urmează doamna Lambert pentru un minut și jumătate în numele verzilor. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. După cum a spus comisarul, mulți uh, dintre noi am văzut uh, personalul MSF cum lucrează în condiții foarte grele. Le respectăm independența și profesionalismul, uh, faptul că nu discriminează pacienții în funcție de niciun criteriu. Știm că unele, unor regimuri nu le convine acest lucru, dar acest lucru înseamnă că MSF și alte organizații caritabile medicale uh, sunt de încredere în fața, în ochii populațiilor um, uh, locale. Eu și colegii mei uh, condamnăm acest atac, le, ne exprimăm condoleanțele în, uh, pentru cei care și-au pierdut uh, persoane dragi sau colegi. Spitalele sunt un loc al vindecării și sunt atât de necesare. După cum știam, coordonatele erau cunoscute, dar nu au fost respectate. Cred că s-au pus din nou între... trebuie să punem din nou întrebări ce înseamnă bombardamentele de precizie și care este valoarea lor. Ni se spune că aceasta poate fi considerată o crimă de război. Cu siguranță este o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar. Deci susținem apelul MSF pentru o anchetă independentă oricât de incomodă ar putea fi aceasta. Răspunderea trebuie să fie asumată. Toate crimele de război trebuie anchetate. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Lambert. Urmează domnul Corao în numele EFDD pentru un minut. Președinte. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, dragi colegi. După ce am auzit părerea colegilor mi se pare că problema pe care o discutăm este faptul că talibanii au avansat foarte mult, dar cred că ar trebui să ne gândim un pic și la sensul cuvintelor misiune de păstrare a păcii. Uh, pentru că ar trebui să căutați pe Google. Dacă dați o căutare după uh, eroare a NATO, atunci puteți găsi sute, dacă nu mii de uh, incidente de acest gen în care uh, armatele americane sau armatele NATO au comis asemenea greșeli. Deci haideți să încercăm să ne gândim ce putem face în legătură cu acest atac din conduz în care au murit civili, în care au murit medici. Uh, care erau acolo să salveze oameni. Haideți să solicităm o anchetă independentă, completă și transparentă, care să ducă la rezultate, pentru că aceste decese provocate de forțele aeriene americane nu trebuie să fie ascunse sub preș. Cei care au ucis trebuie să plătească. Mulțumim, domnule Corau. Urme, urmează domnul Borghezio în numele ENL, timp de un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. reacția comisiei este suficientă. Seamănă așa cu uh, uh declarațiile iezuiților în secolul uh, 16 uh, Acum trebuie să vedem ce face Europa în condițiile date. Vorbim veșnic despre valorile și principiile europene. Dar dacă ne uităm la ce s-a întâmplat uh, în trecut, la încălcările dreptului internațional, uh, când a venit vorba de uh, atacuri aeriene împotriva unor orașe din Europa, eu cred că acum ar fi cazul, sau măcar acum ar, ar fi cazul, să fim mai clari. Mulțumim, domnule Borghezio. Urmează acum din nou uh, comisarul Stilianides în numele înaltului uh, reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe. Onorabil. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de opinii. Se pare că există un consens larg cu privire la nevoia unei anchete țintite și Bineînțeles că ne așteptăm la rezultate concrete în urma acesteia. Aș dori să repet că Uniunea Europeană va continua să lucreze cu Guvernul Național de, Afgan- de Unitate Afgană în această perioadă critică. E foarte important să spun acest lucru. Le vom sta alături și vom face tot ce putem pentru Uh, a proteja acest guvern. Și așa am făcut de când a căzut uh, regimul talibanilor. Aceasta este o condiție prealabilă pentru orice uh, eforturi care trebuie să se soldeze cu progrese pe teren în Afganistan. Toți noi, din Parlament și din toate instituțiile europene, ne așteptăm la rezultate cât se poate de repede. Vă mulțumesc din nou pentru această discuție. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, domnule comisar Stilianides. Dezbat